Este vorba despre combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice, de fapt flora sălbatică. Primul orator, în numele celor care, celui care a creat întrebare, întrebarea, este domnul Gerbrandi. Voorzitter, ik werd ongeveer twee jaar Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu doi ani aproximativ, m-au alarmat pur și simplu cifrele legate de uh, numărul de rinoceri care erau uciși uh, pentru coarne în Africa. S-a ajuns cam la 300 în 2010. În urmă cu 2 ani mi-am dat seama că nu e vorba doar de această specie izolată, ci uh, și de elefanți, pentru că 30 până la 40 de mii de elefanți sunt astfel uh, uciși în Africa pentru uh, fildeș. Mai există și alte animale, de exemplu reptile, tigri, uh, specii de plante și de păsări care sunt distruse. De fapt, uh, putem spune că natura noastră este răvășită cu sălbăticie și cauza principală acestui fenomen o reprezintă cererea foarte mare în uh, Asia de Est de astfel de produse, o cerere pentru o piață care reprezintă mai bine de 15 miliarde de euro pe an. E vorba de uh, al patrulea tip de comerț ilegal în lume, după droguri, după contrafacere, uh, și uh, după acțiunile criminale, uh, criminalitatea organizată în general. Deci, eu, constatând acest fenomen, am uh, propus Comisiei un plan de acțiune și mă bucur de faptul că Comisia a preluat o parte din elementele din proiectul meu. Astfel, am reușit să încheiem un acord cu China pentru a combate uh, acest fenomen dar uh, toate aceste măsuri nu sunt uh, suficiente și dacă ne uităm la cifrele din 2013 ne dăm seama de acest lucru. Anul trecut, uh, criminalitatea în acest domeniu, infracțiunile legate de speciile sălbatice au crescut foarte mult. În 2009 era vorba de uh, 100 de rinoceri, 200 în urmă cu uh, 2 ani și 1000 anul trecut. În uh, ciuda eforturilor organizațiilor precum Europol, Interpol, uh, Uh, uh, și a altor organizații, eforturile noastre nu au fost încununate de succes. Uh, deci, domnule președinte, mesajul meu este foarte clar. Dacă nu luăm măsuri drastice pentru a pune capăt acestor uh, um, activități ilegale, uh, Um, cele mai frumoase specimene din uh, flora și fauna sălbatică vor uh, dispărea. Și de aceea am luat inițiativa de a adresa această întrebare orală asociată cu o rezoluție, pentru că nu e vorba doar de situația din Africa și din Asia. Și Europa este vizată. Și cred că, în primul rând, avem o obligație, foarte, uh, o obligație morală foarte puternică pentru a combate acest tip de criminalitate. Și, în al doilea rând, în acest comerț uh, și statele membre, uh, în calitate de destinatar sau uh, țări de tranzit, joacă un rol important. În țările de jos, 600 de kilograme de um, de um, fildeș au fost confiscate. 600 kg de coral, de asemenea, au fost interceptate. De asemenea, au fost uh, confiscate uh, mai multe uh, specimente, specimene. Și cred că Comisia trebuie să joace un rol mai important în combaterea acestui tip de criminalitate. Acest, aceste infracțiuni legate de speciile sălbatice au și efecte sociale foarte importante. Banii de pe urma, obținuți pe urma acestor activități, permite anumitor persoane să scape uh, bazma curată, uh, chiar dacă au dus la devastarea uh, anumitor regiuni. Deci e nevoie de un plan de acțiune concret. În statele membre trebuie să încurajăm cercetarea, dar și competențele judiciare. Avem nevoie de un sistem de sancțiuni mult mai performant, pentru că, așa cum spuneam, unii criminali în acest domeniu ies, scapă bazma curată. Trebuie să să procedăm ca și în cazul combaterii drogurilor și a altor activități uh, criminale organizate cred că și Europolul ar trebui să uh, creeze, să înființeze o celulă specifică pentru a combate uh, uh, braconajul. E foarte important să uh, Um, încurajăm politica comercială și de dezvoltare tocmai pentru a uh, combate uh, acest tip de uh, um, criminalitate. Trebuie, de, de, de exemplu, să impunem, impunem în acordurile comerciale anumite clauze pentru a împiedica statele terțe să practice astfel de activități criminale trebuie să încurajăm protecția speciilor pe cale de dispariție. Domnule președinte, și acum apropiu de concluzie, noi, politicienii, nu putem să uh, asistăm neputincioși la astfel de fenomene, pentru că aceste specii, uh, adevărate comori uh, pentru noi, uh, dispar. Știm că unele specii sunt mai vizate decât altele. Trebuie ca anul 2014 să fie un an în care se va vorbi, uh, uh, se vorbește despre această infracțiune împotriva speciilor uh, sălbatice. Trebuie ca astfel de activități criminale să fie cu adevărat sancționate și cred că Comisia și statele membre sunt de acord cu noi și trebuie să lansăm un adevărat plan de acțiune în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele Comisiei aș dori să-i urez bun venit domnului Potocnic. Aveți cuvântul, vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Gerbrande și tuturor membrilor Parlamentului European. Vă sunt recunoscător pentru inițiativa dumneavoastră pentru a aduce chestiunea infracțiunilor legate de speciile sălbatice în Uh, atenția instituțiilor europene. Traficul uh, um, de specii sălbatice a devenit uh, una dintre activitățile criminale cele mai profitabile la nivel mondial. Astfel se pune în pericol supraviețuirea unor specii endemice și se subminează dezvoltarea și stabilitatea multor țări putem începe să facem față acestui fenomen, să rezolvăm acest fenomen doar dacă există un efort comun internațional cu participarea țărilor sursă, a țărilor de tranzit și a țărilor de, de, de și a țărilor de destinație. Uniunea Europeană a acționat în acest domeniu de ceva vreme încoace prin CITES, Convenția Internațională pentru Speciile um, în Pericol și aici, în Uniunea Europeană. Comisia a făcut recent o propunere ca Uniunea Europeană să devină parte cu drepturi de pline la CITES. Sperăm că Parlamentul își va exprima acordul înainte de alegeri. se pune, pro, uh, punem problema traficului de specii sălbatice și în cadrul cooperării noastre bilaterale. De exemplu, am semnat un acord de cooperare privind uh, traficul de specii sălbatice cu omologul chinez și sprijinim și eforturile CITES și a 31 de state în care este prezent um, elefantul african. În decembrie am anunțat 12,3 milioane de euro pentru noul proiect Mickey's. Eh, e vorba de minimizarea uciderii ilegale a elefanților și a altor specii în eh, pericol. Astfel se va permite monitorizarea, patrolarea eh, zonelor respective și reacția în cazul uciderii ilegale de, de elefanți și alte specii dar este clar că tendința este împotriva noastră. Cererea de produse de specii sălbatice în Asia este atât de mare încât uh, este un comerț foarte lucrativ. De exemplu, um, cornul de rinocer este mai scump decât cocaina sau aurul și în același timp este ușor uh, de uh, transmis prin contrabandă pentru că nu poate fi suficient detectat. Deci traficul de specii sălbatice a crescut enorm. Uh, traficul cu fildeș este un flagel pe întregul continent uh, african. Piața uh, europeană este piață și loc de tranzit pentru um, aceste produse. Corupția uh, facilitează traficurile și um, rețelele criminalității organizate pe scară largă uh, sunt uh, o amenințare la adresa păcii și stabilității. Pentru a începe să luptăm împotriva acestei situații în mod eficient, trebuie să recunoaștem um, cât de mare este uh, provocarea uh, traficului cu specii sălbatice. Uh, trebuie să se coopereze la nivel de șef de stat, de prim-ministri, prim-ministri externe, de ONG-uri, la nivel judiciar. Toate aceste um, elemente ale statului au, au un rol important de jucat. Rezoluția dumneavoastră abordează multe chestiuni importante și cere acțiune um, mai multe state membre și Statele Unite ale Americii au anunțat recent că se vor angaja mai mult la nivel politic împotriva traficului cu specii sălbatice. Comisia are mai multe idei în legătură cu modul în care Uniunea Europeană poate să dezvolte o abordare mai eficientă pentru a lupta împotriva traficului de specii sălbatice. Vom prezenta aceste idei într-o comunicare a Comisiei adresată Parlamentului și statelor membre luna viitoare. Mă ocup de asta împreună cu doamna comisar Malmström în cooperare strânsă cu alți comisari, mai ales comisarul Pibals, pentru a uh, exploata oportunitățile uh, noului uh, fond de dezvoltare. Astfel vom putea uh, aborda, cred, problema globală a traficului de specii sălbatice în mod mai eficient. Uh, se evaluează măsurile Uniunii Europene pentru a lupta împotriva uh, uh traficului de specii sălbatice la nivel global și în Uniune și vom iniția astfel o dezbatere privind viitoarea abordare a Uniunii Europene privind traficului de specii sălbatice. Dimensiunile problemei, după cum am spus mai devreme, s-au schimbat ce e nevoie de idei noi pentru a lupta împotriva criminalității organizate în acest domeniu, pentru a se reduce cererea, pentru a aborda implicațiile legate de pace și stabilitate și pentru a uh, permite celor implicați în aceste rețele să-și câștige altfel viața. De aceea vom cere actorilor interesați punctul lor de vedere în legătură cu ce funcționează bine și ce funcționează mai puțin bine, pentru a explora căi de acțiuni mai eficiente din partea Uniunii Europene. Pe lângă consultarea publică, vom organiza o conferință pe 10 aprilie. Rezoluția Parlamentului European este o contribuție foarte utilă pentru a spori conștientizarea publicului în ceea ce privește importanța acestui subiect. Doamna comisar Malmström și cu mine așteptăm să continuăm discuția cu dumneavoastră și alți actori interesați pentru a găsi soluții pentru a face fața provocării luptei împotriva traficului de specii sălbatice în mod eficient. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Vă mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la oratorii în numele grupurilor. Prima vorbitoare, în numele PPE, este doamna Jordan, care are trei minute la dispoziție. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc raportorului și de asemenea comisiei pentru tema pe care o discutăm astăzi. Vorbim despre animalele sălbatice și cine știe, poate că cetățenii europeni ne-ar putea reproșa că, iată, nu vorbim despre teme serioase, dar aceasta este o temă serioasă, pentru că traficul cu specii uh, sălbatice periclitează statul de drept uh, și uh, biodiversitatea. Acest tip de crimă organizată se regăsește nu doar în statele Uh, în curs de dezvoltare, ci uh, este o problemă cu care se confruntă până și Europa. Am examinat datele CITES pentru 2012 și mi-am dat seama că au existat peste 700 de de confiscări a unor produse uh, rezultate din acest trafic uh, ilegal. Și asta în Europa. De asemenea, Europa este și un uh, spațiu de tranzit, nu doar o destinație a acestor activități. Și tocmai de aceea trebuie să întărim securitatea în spațiul european prin implementarea unor reguli cât se poate declare și armonizate. Mă aștept din partea Comisiei Europene să analizeze legislația statelor uh, membre și să se asigure că această legislație este cât mai coerentă cu putință. De asemenea, avem nevoie de sancțiuni similare în statele membre ale Uniunii Europene. Asta pentru că uh, nu care cumva unele state membre să se transforme în țintra, ținta predilectă a traficanților. De asemenea, trebuie să discutăm și despre finanțarea acestor măsuri. Grupul uh, meu uh, nu este de, de acord cu crearea unor fonduri europene pentru combaterea acestei, uh, acestui flagel. Noi suntem de părere că trebuie să depunem eforturi la nivel internațional când vine vorba de combaterea acestui tip de trafic. Convenția CITES uh, e în vigoare din 1975 și anul trecut uh, ONU a declarat uh, traficul cu specii sălbatice ca fiind o problemă cel puțin la fel de gravă ca și traficul de droguri. Statele Unite deja încep să lupte împotriva acestui tip de trafic și trebuie să ne raliem și noi europenii acestor eforturi internaționale. Sperăm din tot sufletul ca măsurile luate să ducă la reducerea nivelului de trafic. Uh, în final, nu, nu putem să uităm că nu există ofertă fără cerere și tocmai de aceea trebuie să ne concentrăm asupra uh, înălțării, ridicării uh, gradului de conștientizare a problematicii în Uniunea Europeană, pentru că fără cerere n-ar exista ofertă. Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Urmează numele socialiștilor și uh, democraților, domnul Poc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Gerbranti Ehm, am uh, cooperat uh, pe marginea acestei întrebări. E o, mm, un subiect grav și faptul că prezența nu este foarte numeroasă în sală, în această dupămasă, nu reflectă, de fapt, gravitatea problemei. Eu nu sunt la fel de optimist ca și antevorbitorii mei. În urmă cu un an am discutat tot în plenul Parlamentului European despre uh, strategia pe care Uniunea Europeană ar trebui să o adopte în perspectiva conferinței CITES de la Bangkok. Situația era foarte gravă de pe atunci. Toată lumea era la curent cu uh, uh, aceste probleme, respectiv faptul că aceste, acest fenomen nu reprezintă doar um, o amenințare pentru destinații îndepărtate, îndepărtate, ci uh, afectează chiar și ecosistemele locale. În 2013 am asistat la o deteriorare subită a uh, situației în ce privește comerțul ilegal, pentru că uh, au apărut tot mai multe rețele supranaționale și elefanții și uh, rinocerii sunt uh, uh amenințați. Uh, avem de-a face cu activități asemănătoare cu uh, atentatele teroriste sau cu orice alt uh, tip de activitate criminală din Europa. ONU a luat poziție, a dat publicității cifrele sale pe care le cunoaștem cu toții. E vorba de sute de animale, specii întregi sunt amenințate pentru că e vorba câteodată de zeci de procente din populațiile unei specii. Și Acestea fiind spuse, mă întreb uh, dacă uh, Comisia intenționează să adopte uh, măsuri împotriva comerțului pe internet uh, pentru speciile europene, pentru că aici există lacune în Uniunea Europeană și mi-aș dori ca Comisia să adopte măsuri uh, și care să împiedice posibilitatea uh, um, importării unor părți de animale moarte, de exemplu trofee de vânătoare. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul în numele grupului ALDE, pentru 3 minute și, 3, și jumătate, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător uh, domnului comisar pentru răspunsul adus um, la întrebarea noastră. Pe de o parte, mă bucur ceea ce, de ceea ce a spus domnul comisar și anume că Comisia va realiza o comunicare și o consultare publică. Foarte bine, dar mi se pare mult prea puțin. Lucrurile avansează foarte încet. Um, pe 10 aprilie va avea loc această conferință, dar până atunci, în trei luni de zile, vor mai muri încă 10.000 de elefanți. Iată despre ce e vorba, iată cât de urgentă este situația. Uh, cum putem noi să acționăm aici cum ne putem permite să acționăm atât de lent? Uh, de ce lucrurile avansează atât de încet? Îl înțeleg pe domnul comisar Potocnic, dar am impresia că trebuie să încercăm să găsim alte soluții. Ați uh, vorbit despre Statele Unite. Ați, ca exemplu, doamna Clinton uh, a pus acest punct pe ordinea de zi. Domnul Obama, cu ocazia vizitei sale în Africa, a vorbit uh, și dânsul despre această problemă. Este un fenomen important nu doar uh, pentru că mm, cunoaștem situația faunei în lume, dar uh, se cunoaște și impactul social important în Africa, în Asia și în alte părți ale lumii. Și pentru că e vorba de activități criminale care scapă complet oricărui control. De aceea doresc să cer domnului comisar să acorde prioritate și mai mare acestor aspecte, pentru nu doar să discute cu partenerii săi chinezi cu ocazia semnării unui memorandum de înțelegere, uh, dar uh, președintele comisiei, domnul Barroso, trebuie să discute despre asta cu președintele chinez cu prim-ministri în Africa, în multe țări în care această chestiune uh, pune probleme. Am impresia că Trebuie să ne adresăm mult mai mult consumatorilor europeni. Să cerem statelor membre um, ca uh, fildeșul găsit să fie adunat și ars în piața publică. Astfel, cetățenii ar vedea că se descurajează importurile de fildeș. În Africa de Vest, uh, lei dispar, ultimii elefanți, înainte să dispară și ultimii elefanți, nu mai avem mult timp la dispoziție. Trebuie să acționăm. În 2009 am făcut anumite recomandări statelor membre. Am impresia, acesta este răspunsul care mi-a fost adus, că statele membre fac mult prea puțin. Au capacități mult prea limitate și nu acordă suficientă importanță mm, planurilor naționale, nu fac suficiente lucruri nici la nivel judiciar. Trebuie ca Uniunea Europeană să nu mai fie uh, o zonă de tranzit și de destinație acestor produse ilegale. Mulțumesc! Urmează acum, pentru două minute și jumătate, în numele verzilor, doamna Belie. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Această întrebare cu solicitare de răspuns oral și această rezoluție pe care o discutăm astăzi și pe care sper că o vom vota săptămâna aceasta cu mare majoritate este un răspuns la o problemă, la un flagel cu care se confruntă uh, întreaga lume. Domnul președinte, întrerupe, vă rog, doamnă Belie, să aveți un ritm mai lent. Uh, Traficul de floră și faună este al patrulea comerț mondial după traficul de droguri, uh, după comerțul uh, cu arme, etc. Interpolul arată că acest tip de trafic uh, are un profit anual, aduce cu sine un profit anual de vreo 26 de miliarde de euro. Două treimi dintre elefanții din Senegal au murit până anul trecut. De asemenea, uh, ce se întâmplă cu populația de elefanți din Senegal este absolut dram- dramatic. Brico- din ce în ce mai multe specii de uh, corali, de tigri, uh, din ce în ce mai multe specii de plante și animale sunt vânate de braconieri consecințele uh, braconajului sunt absolut inimaginabile. Aduc atingere guvernanțelor uh, și uh, securității populațiilor locale. Aceste activități participă practic la corupție, la cumpărarea de arme, la finanțarea grupurilor rebele sau teroriste. Traficul acesta a dus la vreo mie de decese în rândul celor care protejează populațiile de animale. Și toate aceste decese, bineînțeles, au uh, efecte negative asupra populației locale. Vedem că acest tip de trafic este o amenințare la adresa păcii și securității. Interpolul încearcă să lupte împotriva acestui tip de trafic, cere statelor din întreaga lume să lupte într-o manieră eficientă împotriva traficanților. Uh, dacă dispariția biodiversității nu ar fi fost suficientă, e clar că uh, trebuie să facem uh, mai mult. Uh, noi, la nivel european, în primul și în primul rând pentru a ne asigura că Uniunea Europeană nu mai este un spațiu de tranzit, ci un stațiu, spațiu de, o, de destinație pentru uh, produsele ilegale. Tocmai de aceea trebuie să întărim serviciile vamale, trebuie să întărim regulile aplicate. Cerem Comisiei și Consiliului să ia, o măs- să ia măsuri cât se poate de concrete, să aplice toleranța zero împotriva acestui tip de criminalitate care, iată, periclitează viața speciilor sălbatice. Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Urmează acum, pentru două minute, în numele grupului ECR, doamna Gerling. Thank you. Uh, firstly, I'd like to say that on behalf of my group, I welcome this. Mulțumesc în numele grupului meu, aș dori să spun că salut această rezoluție. Uh, Ah, ca și alți antevorbitori, consider că această chestiune este foarte importantă și ar trebui să dobândească o prioritate sporită. Ah, criminalitatea de acest tip, uciderea unor elefanți și rinoceri, ah, ține prima pagina ziarelor. Cetățenii sunt, sunt scandalizați, dar nu cred că ar trebui să dăm uitării și alte specii mai puțin vizibile care sunt mai mici, dar la fel de importante. E vorba de o rezoluție foarte importantă care acoperă foarte multe domenii. Nu am timp acum să mă refer la toate în amănunt, dar aș dori să spun că grupul meu va vota pentru această rezoluție. Acestea fiind spuse, aș dori să menționez uh, unul sau două domenii care pun probleme colegilor din grupul meu. În primul rând, această solicitare de armonizare a legislației în acest domeniu și uh, sancțiunile comune propuse. Cred că ar fi greșit dacă am pune prea mult accentul pe această abordare, pentru că nu va fi ușor de uh, atins un astfel de obiectiv.